So, dear colleagues, please take seat. Dragi colegi, vă rog să luați loc. Aș dori să-i spun bun venit lui Elke König, președinte comitetul, președintele Comitetului Unic de Rezoluție, pe care o știți foarte bine. Este o plăcere să vă avem alături de noi. Este prima întâlnire pe care o avem în acest an și prima întâlnire după ce v-am renoit mandatul. Ne bucurăm așadar să putem începe un nou ciclu de cooperare interinstituțională. De când ne-am văzut ultima dată, în decembrie, și de, din momentul în care am, am votat renoirea mandatului, știți că au avut loc noi evoluții pe care poate le vom menționa în schimbul nostru de opinii. Am uh, numit un nou membru permanent în comitetul uh, Mecanismului unic de rezoluție, domnul Iațbec. A fost publicat un nou uh, raport din partea Curții Europene de Conturi privind uh, cazul uh, băncii ABLV din uh, Letonia și decizia de a nu aplica procedura de rezoluție în cazul acestei bănci și vă mulțumesc și pentru documentele legate de cazul Banco Popular pe care ni le-ați uh, transmis. Vă mulțumesc pentru acest lucru, pentru că ați dat curs cererii formulate de Parlamentul European. Ne bucurăm că acest caz este mai bine cunoscut în acest moment Lucrăm de asemenea și în continuare la pachetul bancar, la mai multe uh, norme care sunt sigur că vă interesează și la care sunt sigur că vă veți referi și dumneavoastră. Deci avem un uh, meniu încărcat pentru astăzi și aș dori să vă dau cuvântul. Vă mulțumesc, domnule Gualtieri, vă mulțumesc, domnule președinte, pentru această introducere amabilă E o adevărată plăcere pentru mine să fiu în fața dumneavoastră, pentru că cred că pentru Comitetul unui de rezoluție tragerea la răspundere, responsabilitatea este foarte importantă, pentru că misiunea noastră este de a lucra în beneficiul cetățenilor europeni reprezentați de Parlamentul European. Apreciez uh, interesul dumneavoastră exprimat și prin lista lungă de elemente pe care urmează să le discutăm astăzi. În primul rând, ați menționat, domnul Iazbec a fost confirmat ieri și de către Consiliu, Consiliul European și uh, sper că va veni cât mai repede în instituția noastră astfel încât comitetul să fie din nou uh, complet. În, uh, în intervenția mea de astăzi o să mă refer pe scurt la raportul Curții Europene de Conturi. V-ați uh, referit și dumneavoastră la documentele privind rezoluția Banco Popular. O să spun câteva cuvinte și în legătură cu acest caz și cazul recent al băncii ABLV și o să vă spun și părerile mele privind uh, modificarea directivei privind uh, redresarea și rezoluția bancară și regulamentul privind mecanismul unic de rezoluție. Înce- o să încep cu raportul Curții Europene de Conturi și recomandările acestei instituții. Programul de lucru pentru anul 2018 a fost publicat în noiembrie și am avut deja șansa să-l discutăm în luna decembrie. Drept urmare, nu o să vă plictisesc prea mult cu programul nostru de lucru pentru anul 2018, însă la două săptămâni după publicarea acestui raport, Curtea de Conturi a publicat o serie de recom- recomandări rezultate în urma auditului efectuat de Curtea Europeană de Conturi, care s-a desfășurat în principal în a doua uh, jumătate a anului 2017, uh, deci cu mult înaintea definitivării planurilor noastre de lucru pentru anul 2017. Am avut o cooperare foarte constructivă cu Curtea Europeană de Conturi, care, deși a avut o atitudine critică, um, a elaborat niște recomandări foarte bune pentru noi și le-am corelat uh, cu recomandările pe anul 2017 și cu programul de lucru multianual și trebuie să recunosc că există un grad mare de corelare, de exemplu, din punctul de vedere al personalului. Unul din uh, subiectul, uh, un, un subiect pe care Curtea Europeană de Conturi fusese uh, critică, deci planul, organigrama a fost uh, publicată și nu mai avem niciun fel de întârziere. Avem aproape 300 de angajați și considerăm că până la sfârșitul acestui an organigrama va fi completă. O altă recomandare se referă la politicile legate de M- Pe anul 2017, primele decizii legate de MRL au relevanță pe anul uh, și pe anul 2017 și pe anul 2018 și în anul 2018 va trebui să ne uh, axăm mai mult pe determinarea acestor cerințe uh, minime Uh, privind fondurile proprii și pasivele eligibile MREL pentru toate băncile europene și va trebui să uh, facem progrese în uh, programul multianual 2018-2020, să înlăturăm obstacolele în calea procedurii de rezoluție, să continuăm cu revizuirea în desfășurare a acordului de cooperare cu autoritățile naționale de reglementare și am memorandumului de înțelegere cu BC. Să sperăm că vom ajunge la definitivarea acestor activități în următoarele săptămâni. De asemenea, actualizarea manualului de rezoluție în acest moment îl examinăm împreună cu autoritățile naționale pas cu pas și uh, plăcerea uh, de a citi acest manual va fi rezervată pentru a doua jumătate a acestui an moment în care o să avem și o actualizare a acestui uh, manual extern, însă, după cum am spus, avem o abordare pas cu pas. Și este un lucru valabil și pentru plan, uh, planurile complete de, rezol, de rezoluție a băncilor, în care urmează să fie publicate până în 2020. Știu că pentru unii dintre dumneavoastră mergem înainte prea lent, pentru alții prea, uh, prea lent, pentru alții prea rapid. Este vorba de un plan multianual, însă niciun uh, gestionar responsabil de bănci, administrator uh, responsabil de bănci, nu trebuie să așteaptă să aștepte deciziile noastre uh, pentru că acești administratori cunosc prea bine care sunt problemele cu care se confruntă eventual. Acum vremea este bună, nu avem niciun motiv să mai așteptăm și acesta este mesajul pe care îl transmitem în constant uh, băncilor și cred că, este un, cred că este un mesaj care este și recepționat. În ceea ce privește recentele decizii ale Comitetului Unii de Rezoluție și permiteți-mi să mă refer pe scurt la documentele publicate legate de primul caz de rezoluție, Banca Popular. La începutul lunii februarie am făcut acest lucru, am fi dorit să se întâmple mai uh, dinainte, dar la începutul lunii februarie am publicat multe informații pe acest caz. Am dat uh, am uh, publicat o parte din uh, evaluare, o parte din planul de rezoluție pe anul 2016 în mod evident, anumite părți trebuie să rămână secrete, pentru că nu noi suntem uh, deținătorii acestor informații. Unele informații sunt deținute de Banca Centrală Europeană. Nu putem să publicăm toate aceste informații, pentru că dacă am face, am submina interesul public și uh, interesele comerciale ale Banco Popular de Spania sau a celor care urmează să uh, o achiziționa, achiziționeze sau al treilea, al, al, al celui de-al treilea proces de evaluare. Instituția noastră este obligată să respecte independența evaluatorilor externi, la fel ca și dumneavoastră, așteptăm nerăbdători să primim această evaluare și am spus firmei de consultanță că sperăm să încheie cât mai repede această evaluare, mai degrabă decât mai târziu, însă totul depinde de această firma de consultanță care trebuie să fie independentă pentru că nimeni nu-și dorește să-i zorească prea, prea mult pe evaluatori pentru că trebuie să primim o evaluare pertinentă. Trecând la cel mai recent caz, după cum știți, în februarie, în data de 24 februarie, comitetul nostru a decis că nu trebuie să trecem la acțiuni de rezoluție pentru banca letonă ABLV și filialele acestea din Luxemburg. Drept urmare, aceste bănci Uh, de aceste bănci se ocupă autoritățile din Letonia și din uh, Luxemburg. Este un caz uh, foarte nou și mai degrabă ciudat, deci cred că ar trebui să nu ne privim să tragem niște învățăminte acum. Acest caz ne aduce aminte de faptul că insolvența rămâne o opțiune valabilă pentru bănci. Doar dacă există un interes public, dacă există funcții critice, intervine Comitetul Unic de Rezoluție cu procedura de rezoluție. Pentru ABLV, planul de rezoluție al Comitetului Unic de Rezoluție mm, redactat în anul 2017 indica de fapt faptul că nu existau funcții critice pentru statele membre sau pentru Uniunea întregimea sa și dacă s-ar fi întâmplat ceva, spuneam din 2017 că opțiunea de preferat trebuie să fie uh, insolvența. Deci, din acest punct de vedere, putem să spunem totul este perfect, planul de rezoluție și decizia finală luată s-au potrivit foarte bine. Am insistat în același timp și, și asupra importanței armonizării legilor privind insolvența băncilor. Actualul cadru, de, uh, cadru se confruntă, de fapt, conține 19 proceduri diferite de insolvență evaluarea de uh, situației în care o instituție este deficientă sau în cazul să devină uh, deficientă nu este legată în mod automat cu criteriile care trebuie să fie respectate în caz de lichidare de insolvență. Doar dacă introducem un standard comun din acest punct de vedere, putem să clarificăm care este diferența între insolvență și rezoluție și, în general, să eliminăm stimulentele greșite pentru că evaluarea situației în care niciun creditor nu trebuie să se afle într-o situație mai proastă decât în uh, situația insolvenței, trebuie să ducă la același rezultat în toate statele membre și nu la rezultat care să depindă de legislația națională. În cadrul, în mecanismul unic de rezoluție, acum lucrăm la redactarea manualelor naționale pentru a defini cum vom implementa schemele de rezoluție în fiecare țară în parte dar și pentru a uh, înțelege ce trebuie să facem dacă nu se ia o decizie de rezoluție, ci se urmează procedurile de insolvență. Este o procedură foarte complexă pentru care este nevoie de un grad mare de, cooper- de cooperare. Nu este opțiunea perfectă, opțiunea cea de preferat ar fi cea armonizată, pe care doar legiuitorii o pot adopta. Și înainte de a încheia, o să mă refer pe scurt la așa numitul uh, pachet bancar, care este cunoscut și cu alte, sub alte denumiri. Cred că o să mă refer în primul rând la modificarea în desfășurare a cadrului de rezoluție, plecând de la experiența Comitetului Unic de Rezoluție. Urmărim îndeaproape această dezbatere și am uh, observat cel puțin un numitor comun, chiar dacă există abordări diferite legate de de acest subiect comun, și anume proporționalitatea. Noi înțelegem acest principiu și îl respectăm în cadrul existent. Este evident că autoritățile, activitatea autorităților trebuie să fie coordonată și îndreptată prin intermediul legislației. Însă, dacă ne cereți să fim uh, Uh, să respectăm principiul proporționalității, trebuie să dispună și de un grad suficient de mare de discreție din punctul de vedere al cantității și al calității MRL, termenelor limite până când aceste cerințe minime trebuie să fie uh, respectate. Uh, trebuie să înțelegem că nu toate băncile sunt la fel și ca o autoritate de rezoluție, dacă dorim să ne axăm pe posibilitatea ca fiecare instituție să fie să treacă prin procedura de rezoluție, atunci trebuie să uh, croim aceste MREL în funcție de cerințele și necesitățile fiecarei instituții bancare în parte. Cred că ar fi periculos să îngrădim posibilitățile de care am dispune pentru a răspunde uh, necesităților fiecarei bănci în parte. Deci, lansez acest apel să nu creăm un efect de cascadă între băncile de importanță sistemică și celelalte și să nu îngrădim posibilitățile de acțiune a autorităților de rezoluție. Nerespectarea MREL trebuie să fie evaluată de asemenea de autoritățile de reglementare de la un caz la altul și uh, prin orientări suplimentare publicate s-ar putea ca sistemul să devină mai simplu. Când vine vorba de simplificarea cadrului pentru stabilirea MREL, am recomandat să uh, revizuim uh, procesul actual bazat pe două categorii de MREL, în care Comitetului de Rezoluție stabilește obiectivele MREL și discutăm cu autoritățile naționale, nu cu băncile respective. Autoritățile naționale sunt cele care trebuie să implementeze această decizie fără niciun fel de întârziere. Acest lucru înseamnă că avem de-a face cu o implementare care trebuie să respecte 19 cadre, cadre legislative diferite. Considerăm drept urmare că pentru a avea un uh, rezultat mai predictibil, am, ar trebui să purtăm un dialog direct cu băncile și nu cu autoritățile naționale. În legătură cu moratoriumul, știți care este poziția noastră. Este un instrument care ar trebui să aibă un uh, domeniu de aplicare cât mai cuprinzător și nu o să mă refer la EDIS, nici la mecanismul comun de protecție, nici la lichiditate și importanța lichidității în, în procedura de rezoluție. Sunt elemente la, de care se ocupă Comisia Europeană, Banca Centrală Europeană și sunt sigură că aceste subiecte vor apărea și în sesiunile de întrebări și răspunsuri. Vă mulțumesc pentru Uh, răbdare și pentru atenție. Mulțumesc! V-ați referit la multe chestiuni, unele dintre ele sunt sigur că vor fi menționate de colegi. Începem cu intervențiile colegilor. Primul este Burcar Bălț. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia Europeană a făcut, a prezentat în această lună propunerile privind creditele neperformante și se spune, doamnă Cănici, că în anul 2016 ați fi spus că aceste credite neperformante sunt o chestiune care trebuie să fie rezolvată și că așteptatul nu va ajuta rezolvarea acestei probleme. Este un citat care datează deja de aproape 2 ani. A trebuit să așteptați o perioadă lungă de timp, doamnă Cănic, și Parlamentul European a trebuit să aștepte o perioadă lungă și acum dispunem de planurile Comisiei Europene. Propunerea Comisiei pleacă de la un uh, nivel de credite neperformante în Europa de 950 de milioane de euro. Însă cifrele uh, agregate de la MREL par să fie mult mai reduse. Săptămâna uh, trecută, în urma Uh, presiunilor politice, Autoritatea Bancară Europeană a redus uh, uh, pragurile impuse privind propriul capital. Pe de altă parte, se dorește prin, prin anumite măsuri revenirea la capitalizarea băncilor prin, prin fonduri publice. Însă, dacă nu o să reușim să rezolvăm această, această problemă a creditelor neperformante, nu știu cum putem să mergem mai departe. Drept urmare, aș dori să vă întreb care sunt sfaturile dumneavoastră în calitate de președinte al Comitetului Unic de Rezoluție uh, pentru noi, în calitate de legiuitori, când discutăm această problemă a reducerii cantității de credite neperformante existente în continuare. Mulțumesc! Aș putea să-mi simplific viața și să spun că creditele neperformante e de, sunt de competența uh, autorităților de supraveghere și nu a noastră, dar de obicei nu mă eschivez. De mai multe ori am spus acest lucru și, și cu ocazia dezbaterii privind uh, cerințele uh, MREL Deocamdată situația este bună. Dacă băncile uh, nu vor aborda problema acum, când o vor face? Și uh, dacă e să fim cinstiți, într-adevăr, uh, nivelul creditelor neperformante a scăzut. Banca Centrală Europeană încearcă să își folosească puterea de convingere pentru a spune băncilor că trebuie să reducă în continuare nivelul. Uh, mi se pare ciudat că credeți că există o soluție miracol fără să se plătească. Uh, dar sigur, trebuie să vedem cum putem aborda problema. Uh, propunerea comisiei cred că este bună. Am avut și noi contribuție la un document cu privire la un, o schiță Uh, pentru ca uh, aceste entități uh, să țină de bănci, dar încă o dată nu se mai poate continua ca pierderile să continuă. Această idee a unui proiect finanțat din fonduri publice, ce înseamnă asta? Înseamnă că altcineva plătește până la urmă oalele sparte. Deci eu aș menține presiunea asupra băncilor uh, care spun că nu se poate face uh, imediat ceva, dar în orice caz uh, direcția trebuie să fie foarte clară uh, și cel puțin să fie clar pentru băncile individuale. Și în acest sens cred că Uh, trebuie să recunoaștem că uh, Banca Centrală Europeană a avut dreptate să spună că e o problemă de arierate și trebuie rezolvată ca să nu se creeze și mai multe datorii la următoarea criză. Deci nu e nicio rețetă miracol, dar uh, încă o dată trebuie ca problema să fie abordată pentru că cu ocazia următoarei crize, la nivelul la care se află creditele neperformate, neperformate acum, nu va fi ușor. Mulțumim! Dacă avem o uh, cerință prudențială la mecanismul comun de protecție, nu cred că e o diluare. Nu, din contră, putem uh, să uh, abordăm problema în mod corespunzător uh, legiferând. Domnul von Weizsäcker acum. Mulțumesc, domnule președinte. It's a pleasure to have you here. Doamna Koenig, e o plăcere uh, să vă urez bun venit. Uh, cu ocazia primei întrebări aș dori să revin la raportul Curții Europene de Conturi și Având în vedere că suntem în toiul dezbaterii cu privire la cerințele MRL, cred că ar fi fost util să fi avut o serie de planuri de rezoluție cu uh, aceste uh, dispoziții MREL uh, deja în vigoare pentru ca noi să putem să calibrăm puțin mai bine argumentele pe care le facem în favoarea MREL în uh, context în care MREL nu mai uh, are de suferit doar de pe urma crizei financiare și deci, din păcate și regret acest lucru, nu mai este influențat uh, de uh, obiectivul de a ne asigura că chiar cele mai mari instituții financiare trebuie să poată să facă obiectul rezoluției. Deci, care este întrebarea mea acum? Cum ne putem asigura că cel puțin pentru marile bănci mergem puțin mai repede ca să ne asigurăm că respectă uh, toate aceste planuri de rezoluție și, în al doilea rând, cum am putea avea un proces prin care să putem să evaluăm și nu sunt uh, sigur că instituția dumneavoastră poate face acest lucru sau altă instituție, deci să evaluăm dacă aceste planuri de rezoluție rezolvă situația, respectiv că fiecare situație poate face obiectul rezoluției. Iată ce, e ce aveam de spus în legătură cu Curtea de Conturi. Apoi ce privește uh, revizuirea ESA. Aș dori să întreb dacă considerați că ar fi util cu, din punct de vedere, deci din experiența dumneavoastră, să avem o autoritate unică de rezoluție pentru co- contrapărțile centrale pe viitor, cel puțin pentru cele mari. Aveți perfectă dreptate, într-adevăr, încă nu am ajuns, uh, nu am atins obiectivul, nu, am, uh, nu avem uh, planuri de rezoluție complete pentru toate băncile. E valabil pentru două domenii și în parte și pentru că majoritatea marilor bănci au îndeplinesc o mare parte din uh, cerințele MREL. Deci, uh, iată, când stabilim obiective MREL, ne dăm seama că cam jumătate din băncile uh, de care vorbim aplică aceste cerințe obligatorii, cerințele MREL. Ele s-ar putea să fie mai numeroase cu timpul, dar în orice caz, jumătate dintre bănci nu au nevoie de perioadă de tranziție pentru că deja îndeplinesc acest obiectiv. Dar e doar o jumătate de victorie pentru că obiectivul nostru se va schimba și el, dar în orice caz caz, deocamdată o parte din bănci uh, se află în această situație. Unele bănci, altele, deci vor avea nevoie cam încă de 2 ani aproximativ uh, pentru a îndeplini toate cerințele MREL alte bănci s-ar putea să aibă nevoie chiar de mai mult timp, uh, iar uh, pentru altele poate uh, nu vor ajunge niciodată. Dacă nu îndeplinești cerințele MREL, atunci nu se mai poate pune problema rezoluției pentru aceste bănci și nu e uh, valabil pentru, doar pentru băncile mari. Acum, dacă planul de rezoluție într-adevăr se asigură că banca face obiectul rezoluției, Trebuie să ne asigurăm că eh, Comitetul Unic de Rezoluție, deci colegiul, intervine pentru băncile la care vă refereați și ia decizii în legătură cu aceste planuri. Deci avem și zona eh, care non-euro, deci autoritățile naționale de acolo și apoi mai avem și un proces de mediere dacă cineva consideră că planul nu este corect. Dar, așa cum am spus, este o călătorie lungă și din totdeauna am spus foarte clar că uh, ținta, pentru, pe, ținta pe care am stabilit-o în 2017 nu era decât uh, un pas în această direcție și că va trebui să uh, mai uh, intervenim. Deci va mai fi nevoie și din punct de vedere cantitativ, dar și calitativ de eforturi. În ce privește revizuirea ESA, de la început am spus că marile uh, contrapărți centrale uh, sunt uh, internaționale. Există doar puține state membre în care există aceste centre, uh, centrale, deci dacă vrem ca ele să facă obiectul rezoluției și al redresării, Sigur, dacă ne uităm la uh, membrii acestor CCP, uh, contrapărții centrale, e o uh, ipoteză uh, logică pentru mine, dar în orice caz cred că e bine întâi să vorbim de redresare și după aceea să vorbim despre rezoluție, dar în orice caz contrapărțile centrale fac parte integrantă din sistemul uh, bancar și nu pot uh, să fie văzute ca fiind total desprinse de bănci. Deci uh, mă bucur de clauza de revizuire pe care o propuneți de a uh, aprofunda acest subiect. Deci... Domnul Zile acum. Nu domnul Luche, întâi domnul Zile. Îmi cer scuze, spune președintele. Ramon Tremosa. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Doamna Chionic, bun venit din nou la Parlamentul European. Am trei întrebări. Prima dintre ele în legătură cu alegerile din Italia. Vă îngrijorează faptul că câștigătorii alegerilor uh, sunt, fac parte dintr-un partid care este împotriva salvării băncilor? Mi-ar plăcea dacă ne-ați putea spune câte ceva părerea dumneavoastră. Apoi, în legătură cu banca uh, ABL din Letonia, Uh, Banca Centrală Europeană a considerat anul trecut că această bancă și uh, sub uh, filiala sa din Luxemburg e insolventă sau riscă să fie insolventă. Dar în orice caz s-a hotărât că rezoluția nu e necesară și nu e în interesul public. Ne puteți spune de ce? Apoi, care este consecința juridică pentru Uniunea Bancară faptul că Curtea Luxemburgheză a respins lichidarea acestei, acestei filiale? Uh, conform deciziei Comitetului Unic de Rezoluție. Apoi, uh, anul trecut, ați spus Comitetului de Anchetă privind criza financiară că evaluarea finală de Lloyd, în ceea ce privește Banco Popular, urmează să fie publicat uh, la începutul anului 2018 de dragul transparenței, ne-ați putea spune când va fi publicat acest document, pentru că știți că reglementarea respectivă Um, prevede că această evaluare să se facă cât mai repede, după ce are loc uh, acțiunea de rezoluție și a trecut uh, mai bine de 9 luni de atunci. Mulțumesc! Mulțumesc! O să încep cu ultima întrebare. M-am uh, referit la ea și în introducere. Ca și dumneavoastră, cu mare nerăbdare așteptăm evaluarea uh, Speram uh, să apară în lunile februarie-martie. Luna martie încă nu s-a uh, încheiat, dar în orice caz uh, devin nerăbdătoare. Este foarte clar că evaluarea trebuie să fie independentă, dar ne-o dorim cât mai repede cu putință. Însă, nu noi o, o publicăm, nu noi o redactăm și nu putem face mai nimic ca să exercităm presiune. Mi s-a mai prezentat un termen, luna aprilie, dar încă o dată Uh, cu prudență spun acest lucru pentru că ultimul termen pe care l-am anunțat a fost uh, luna februarie. Al doilea subiect, alegerile uh, din Italia. Ca și dumneavoastră urmăresc rezultatele alegerilor din statele membre. Alegătorii au dreptul să voteze pentru cine vor. Nu mă exprim, așteptăm formarea guvernului, deci prefer să nu mă exprim în ce privește alegerile din Italia. Acum în ce privește Banca Letonă, uh, împreună cu colegii naționali, deci cu colegii din uh, Letonia și din uh, Luxemburg, în 2017, de fapt chiar în 2016, am uh, discutat despre această bancă, am spus că nu are o importanță critică pentru uh, economia letonă sau pentru Uniunea Europeană în general și deci că nu reprezintă o primejdie la adresa stabilității financiare în Letonia. Motivul a fost faptul că această bancă a avut un uh, model de afaceri ciudent. 8, uh, mai bine de 80% din depozitele acestei bănci proveneau de la cetățeni europeni majoritate ruși, uh, ucrainieni, deci din comunitatea statelor independente. Și, deci, impactul pe care această bancă l-ar avea asupra economiei letone uh, era, uh, era limitat. Și acesta a fost motivul pentru care atunci când s-a luat această decizie, FOLTF, am hotărât că Uh, uh, nu trebuie să schimbăm planul de uh, rezoluție. Dar a mai intervenit ceva. Ne aflăm în faza a doua, avem acest sistem european de rezoluție, deci avem sistemul SRMR, deci mecanismul unic de rezoluție, dar curtea din Luxemburg, pe baza faptului că banca respectivă Uh, este solventă, deci are uh, o poziție de capital bună, e o bancă mică, dar are active de, caloare, de, de valoare, dar această bază uh, nu are uh, cash la dispoziție, nu poate să își uh, lichideze uh, datoria pentru că valorile sale uh, nu uh, sunt calculate în dolari. Deci banca nu se află sau nu uh, poată să fie considerată insolvabilă. E o decizie luată uh, de legislația națională pe care trebuie să o recunoaștem. Situația din Letonia este diferită. Banca a hotărât uh, să, uh, deci conducerea băncii a propus uh, lichidarea băncii respective și probabil că procesul va continua. Deci care ar fi învățămintele pe care le-am tras? Armonizarea uh, unei părți din legislația privind insolvența ar fi uh, opțiunea ideală, să spunem. Mulțumim. Domnul Zile, doriți să interveniți? Mulțumesc uh, foarte mult, domnule președinte. Mi-ați răspuns deja la o întrebare pe care doream să uh, vă adresez. Deputații trebuie să participe și la alte ședințe. Vă mulțumesc pentru răspunsul dumneavoastră. Am, uh, eu sunt din Letonia, am ascultat cu mare atenție răspunsul dumneavoastră. Uh, în orice caz mă întâmplă ce se întâmplă cu uh, această bancă din Letonia, dar în ceea ce privește o altă chestiune asemănătoare. Mm, această bancă e a treia ca mărime din uh, Letonia, dar s-a considerat că nu este uh, importantă din punct de vedere sistemic. A fost o decizie politică. Dar, în orice caz, și n-a existat niciun uh, interes public de a menține viața această bancă și de aceea mecanismul de rezoluție nu a fost folosit. Deci, în statele mici din uh, Uh, zona euro, uh, nu uh, există niciun interes de a folosi acest mecanism unic de rezoluție. Sunteți de acord? Nu considerați că este o problemă? Și apoi o întrebare conexă. Uh, poate că a fost deja adresată, poate ați răspuns, în ce privește funcția de uh, uh, combaterea spălării banilor. E încă o competență pentru statele membre. Deci, dacă uh, sistemul bancar ca în Letonia este implicat cu chestiuni nerezidențiale, ori chestiunile legate de combaterea Uh, spălării banilor pot crea chiar în câteva zile uh, dezechilibre în ce privește uh, bilanțierele băncilor. Nu credeți că această competență ar, fi, ar trebui să fie transferată la mecanismul unic de supraveghere sau de rezoluție, cel puțin pentru cei mai mari actori de pe piață, să nu mai fie o competență pentru statele membre? Întrebarea dumneavoastră nu implică faptul că Uh, cele mai mari uh, bănci dintr-un stat mic uh, din zona euro nu ar putea fi rezolvate sau să facă obiectul rezoluției? La această întrebare răspunsul meu categoric este nu. Această bancă ABL se află într-o situație specifică și înainte să veniți dumneavoastră am explicat de ce. Mai bine de 80% din depozitele acestei bănci erau ale unor cetățeni, deci nerezidenți o bancă care nu uh, a fost uh, integrată uh, în, pe deplin în economia letonă nici gospodăriile, nici în ceea ce privește gospodăriile, nici creditele uh, și așa mai departe. Această bancă, după criterii europene, Uh, e o bancă mică, dar asta nu înseamnă că această bancă nu se califică uh, dacă însă uh, se integrează în economia respectivă. În orice caz, este o decizie pe care am luat-o de comun acord cu omologii noștri letoni și luxemburghezi. Apoi, în ce privește combaterea spălării banilor, dacă ar trebui să fie o competență europeană sau națională. Uh, nu e decăderea noastră, nu Comitetul Unic de Rezoluție a inventat această funcție, dar în orice caz există argumente pro și contra și dacă examinăm uh, situația ne dăm seama că marele avantaj pro e că autoritatea de supraveghere are un cuvânt important de spune, spus și în ce privește riscurile de reputație ar, uh, merge, ar, ar, mer, ar avea un cuvânt mai mare în viitor decât în prezent. Sven Giegold, Algar. Um, So Mulțumesc. Au trecut deja trei ani de când am uh, stabilit uh, SRB-ul și uh, avem și celelalte instituții ce țin de Uniunea Bancară, iar mulți întreabă azi următoarea întrebare. În Italia am văzut că lucrurile nu merg cum trebuie, deoarece au existat subvenții de la stat, deși se promisese că în Uniunea Bancară nu vor mai exista subvenții de stat către stat. Apoi a fost cazul Banco Popular unde am aflat că datele pe care instituția le avea disponibile pentru a se ocupa de acest caz erau insuficiente. Și că ați avut noroc că ați găsit pe cineva care a plătit un euro uh, simbolic. Acum înțelegem că sistemul nu funcționează deoarece o bancă relativ mică din Letonia a intrat în faliment din cauza unor probleme cu spălarea de bani, iar autoritățile nu au putut să cadă de acord cine acum va trage la răspundere această bagă aflată în criză sau uh, în prag de criză? De unde o întrebare foarte simplă din partea mea când sistemul va fi în sfârșit funcțional, când în sfârșit vom avea un caz în care sistemul să fie aplicat așa cum noi am promis cetățenilor și în sfârșit ce ne puteți spune uh, nouă legislatorilor de ce aveți nevoie, așa încât sistemul în sfârșit să devină funcțional. Aș dori deci o astfel de listă de dorințe din partea dumneavoastră. Mulțumesc pentru întrebare. Aș dori să clarific în cazul Banco Popular, am declarat la un moment dat că chiar și atunci ne-am dat seama că datele nu au fost o problemă în cazul inițial, deoarece a existat bunăvoință. Și deci am putut aborda problema. Cred că Banco Popular poate fi utilizat în multe feluri ca argument, dar potrivit regulilor, am putut să îl tratăm. Dacă n-ar fi existat acel cumpărător, atunci nu ar fi fost această uh, temă <clears throat> preponderentă a finanțării. Am și alte elemente pe lista de dorințe și am recunoscut deja, anume, avem o schemă europeană de rezoluție, dar legea insolvenței e o lege națională, asta e adevărat. Pentru tot ce ține de contrafactual, dacă uh, ne uităm la uh, depindem de legea insolvenței naționale, ce privește creditorii, iar dacă există o bancă cu o astfel de configurație extrem de specială, cum a fost cea din Letonia, atunci avem de luat o decizie, banca aflată în criză sau în prag de criză, care nu se traduce apoi în uh, legislația națională privind insolvența. Și asta e o temă pe care trebuie să o abordăm. Mm, ce privește lista de dorință, ce putem noi face, dar noi vrem să progresăm, să implementăm și până la urmă <laughs> e o listă cu lucruri de făcut, Uh, cerințele MRL și să ne ocupăm de impedimente. Dar avem nevoie și de flexibilitate, avem nevoie și de realism, pentru că nu putem rezolva totul într-un singur an, deci va fi nevoie de timp. Dar e important să ne îndreptăm în direcția cea bună. Aș putea avea o listă foarte lungă de dorințe, dar cred că legislația privind insolvența finanțarea și rezoluția uh, trebuie să fie în capul acestei liste. Și apoi uh, disponibilitatea. Niciuna nu este uh, exclusivă și nu putem spune mereu așteptat următoarea legislație care poate va revoluționa lumea. Domnul Gigold pot să vă spun că fiul meu e mult mai deschis uh, în ce privește listele de dorință și mult mai uh, solicită mult mai multe, deci v-aș invita să-i urmați exemplul. Am să o fac. Dumneavoastră ați avut solicitări foarte mari, spune domnul președinte. Eu zic că trebuie să aplicăm pas cu pas legislația pe măsură ce elaborăm. Uh, dar asta e o dezbatere mai lungă. Acum, domnul Schidere. Danke, Herr Vorsitzender, und vielen Dank auch Frau König für Ihre Ausführungen. Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc, doamnă Cănici, pentru prezentarea dumneavoastră și pentru că a participat la această rundă de întrebări și răspuns, răspunsuri. Pentru un grup politic atât de mic cum este GUE NGL, nu e întotdeauna ușor să ne impunem uh, dorința în Parlamentul European, însă uh, pentru a intra într-un dialog cu colegii din uh, Verzi, avem și noi o listă de dorință și uh, întrebările mele doresc să completeze întrebări deja uh, formulate și să primim păreri din partea dumneavoastră. Prima întrebare se referă la modificarea directivei, revizuirea directivei privind uh, redresarea și rezoluția bancară. un subiect discutat în grupurile politice este conflictul posibil legat de stabilirea um, rezervei, uh, unei rezerve mai mari privind M- MREL. Credeți că propunerea făcută de Comisia Europeană merge în direcția uh, potrivită sau aveți nevoie de un spațiu de manevră mai mare pentru a stabili uh, rezervele respective necesare? A doua întrebare Um, considerați că ar trebui să existe o ierarhie între titlurile uh, de stat sau titlurile corporatiste, de exemplu, care să fie calculate la acest MREL sau nu? Vă mulțumesc pentru întrebare. Sunt de acord cu cu acest BRD2. Acum ați invocat MRL pe de-o parte, cerințe foarte stricte MRL și, pe de altă parte, uh, un set diferențiat de cerințe pentru bănci importante și OPCVM. Depinde însă de economia statului membru. Acel clivaj este într-adevăr o preocupare pentru noi. Uh, Dacă dorim ca băncile să poată fi uh, supuse rezoluției, cerințele MRL nu pot fi calculate în mod abstract, matematic. E nevoie de discreție, de decizie discreționară ca să ținem seama de complexitatea grupului respectiv, comparativ cu uh, capitalul de ansamblu și un MREL subordonat care să aducă cu sine și o calitate mai bună a ă, MREL pentru a rezolva ă, problema ă, fără credite către cei cele mai mari probleme. Vorbim de creditori seniori care poate că nu vrem să îi sprijinim, pentru că astfel am creat o problemă mai mare decât am rezolvat pe cei inițială. Uh, sigur că lista de, de dorințe, ca să utilizez metafora domnului Gigol, poate fi nesfârșită, dar cred că o mai mare flexibilitate e necesară și altceva, claritatea uh, atunci când abordăm cerințele MRL interne în cadrul unui grup Putem vorbi de MREL pentru un grup, dar în cadrul grupului trebuie alocate aceste cerințe MREL potrivit calității sau o poziționare prealabilă a părți din MREL. Și aici legislația curentă e fie extrem de rigidă, pentru că se face uh, calculul entitate cu entitate, sau e prea puțin ambițioasă dacă ne uităm doar la nivelul întregului grup. Mulțumim, spune președintele. Marco Valli. Ramon, anche per uh, la sua preoccupazione, gli dico che... Mulțumesc. Îi mulțumesc lui Ramon care se preocupă de rezultatele alegerilor din Italia. Uh, se preocupă de conflictele de interese uh, la nivelul autorității independente. Două întrebări, doamnă Koenig, dacă îmi permiteți. În uh, evaluările dumneavoastră, în ce privește MRL, există diferite, diferite modele de calcul ale riscului uh, pentru credite în sistemul bancar european. Știu că e o operațiune uh, deloc ușoară și aș vrea să știu uh, pe ce cale vă orientați. Apoi, Aș dori să invoc experiența în ce privește titlurile uh, care nu sunt lichide. Și aici am niște date alarmante care vorbesc de o piață de circa 900 de miliarde, o piață de derivate care e în creștere pentru moment situația e bună, dar ar putea să se deterioreze rapid. Există peste o mie de miliarde pe această piață europeană. Aș vrea să știu prin ce mijloc considerați că veți putea face o evaluare serioasă, independentă a acestei probleme sistemice? În ce privește creditele și deteriorarea acestora, cred că avem tendința să uităm uh, complet acest sector. Uh, vă asigur că nu uităm nimic, spune uh, doamna Koenig. Uh, E vorba de un subiect pe care trebuie să-l abordeze supraveghetorul. Uh, riscul de credit, tipul de credit, în funcție de cererile de capital. Dacă ne uităm la ansamblul temei, mm, active non-lichide și uh, derivate, lucruri care nu uh, sunt neces- necesar aceleași, tema rezolvabilității, pot să vă spun că Participăm la o inițiativă extrem de interesantă, încercând să vedem cum putem decupla uh, uh, portofoliul de derivative într-o manieră solvabilă. Deci vorbiți mai degrabă de tema activelor care rămân, fac parte toate acestea din efortul nostru, dar e de văzut ce face supraveghetorul pe partea de evaluare? Eu cred că se face o treabă foarte bună însă iar noi trebuie să evaluăm în ce moment considerăm că decupăm diferitele portofolii ale unei instituții în cadrul mecanismului de rezoluție. Mulțumim. Barbara Capel. Vorsitzende, Frau König, für den Themenbereich. Mulțumesc, domnule președinte. O să mă refer la un subiect uh, amintit foarte pe scurt, EDIS și creditele neperformante. Într-un interviu din uh, februarie pentru Wirtschaftswoche ați spus că vă pronunțați pentru un uh, EDIS european, pentru un mecanism european pentru garantarea depozitelor uh, bancare, chiar dacă este un sistem controversat, există diferite asociații uh, Uh, bancare care cer reducerea riscurilor înaintea partajării riscurilor. În același timp, v-ați pronunțat împotriva salvării băncilor din uh, bani publici, din banii contribuabililor și săptămâna trecută Comisia Europeană a propus un plan de accelerare a reducerii numărului de credite neperformante din sectorul bancar, enumărând o serie de măsuri, printre altele o acoperire suficientă a Um, creditelor pot, potențial pierdute printr-o modificare a regulamentului privind capitalul uh, propriu, de exemplu, sau printr-o uh, uh, ierarhie nouă a acestor credite. Deci aș dori să vă întreb, pornind de la experiențele dumneavoastră cu rezoluția băncilor, nu ar fi mai bine uh, să creăm un mecanism uh, unic european de garantare a depozitelor bancare înaintea reducerii numărului de credite neperformante. Și o întrebare suplimentară. Câteva state membre, printre care uh, Grecia și Italia, nu au luat măsuri suplimentare în vederea reducerii nivelului acestor credite neperformante. Dacă introducem un asemenea mecanism uh, european de garantare a depozitelor bancare, nu am avea mai mult de suferit uh, cu aceste credite neperformante? And I'm not saying immediately today. Nu spun că chiar azi sistemul de asigurare a creditelor europene va intra în vigoare. Dacă noi să ne uităm la cadru, vedem că pe de-o parte e, există mecanismul unic de supraveghere, respectiv mecanismul unic de Uh, rezoluție. MREL trebuie să răspundă la ce, din perspectiva țării gazdă, se va întâmpla dacă un grup bancar dă faliment și cineva uh, uită de filiale. Atunci problema rămâne una națională. Deci depozitele uh, trebuie uh, acoperite, asigurate la nivel național. Dacă uh, ceva merge prost, atunci responsabilitatea revine la nivel european. E bine, care e răspunsul nostru dacă vrem ca să avem o uniune bancară europeană și cadrul uh, respectiv, e nevoie de un sistem de insolvență, de garantare, fiecare trebuie să fie la nivel european, așa încât să ne putem asigura de fiecare dată că nu există un stimulant greșit Uh, la nivel național. Acum, sunt de acord că dumneavoastră trebuie să vedem în ce fel partajarea riscurilor se face și cum se face uh, reducerea riscului, dar în oarecare măsură nu sunt de acord, ca să fiu foarte sinceră, că nu s-a întâmplat nimic în ce privește creditele neperformante până acum. Cred că statele membre s-au ocupat de acestea. Toți putem fi mai ambițioși, adevărat, spunând că Uh, trebuie să se întâmple ceva mai mult și cât mai repede și în bună măsură salut ce a făcut Comisia împreună cu BCE-ul în ultimele 12 luni, punând presiune uh, mare. Și iată, deci e un proces în derulare. Întrebarea era dacă așteptăm să finalizăm o etapă pentru a trece la următoarea sau dacă încercăm să împinge toate dosarele și cred că propunerea comisiei din iarnă a fost măcar un pas și haideți acum să vedem cum merge dezbaterea, dar sistemul până la urmă are nevoie de ambele capitole invocate. Mulțumim, dar nu te humner acum. Mulțumesc, doamnă Călin, ca întotdeauna e o plăcere să vă ascultăm și v-aș întreba Mm, m-aș întoarce la MRL în, în contextul Brexit, pentru că acolo există multe instrumente ce țin responsabilitate potrivit în legislație britanice. Acelea nu vor mai fi eligibile pentru TLAC și MRL. Nu vor mai include termenii contractuali uh, ceruți de uh, articolul 55, de unde întrebarea mea ce fel de soluție putem găsi atât pentru contractele noi, cât și uh, pe cele existente. Și referindu-mă acum la uh, memorandumul de înțelegere introdus prin BR de amendat, știți poate că Ați spus memorandum în loc de moratoriu, atrage atenția președintele. E un cuvânt un pic mai frumos, memorandum, în moratoriu, de aceea poate am greșit. Uh, în orice caz, am auzit multe din sector uh, care și-au preocupat neliniștile cea la noi și colegi din grupuri politice foarte diferite au introdus amendamente. Vedem că preocupările se îndreaptă către durata, dar uh, și faptul că poate acest instrument nici măcar nu e util. După care Daniel Inuin a spus partea supraveghetorului că instrumentul este foarte util și m-aș întreba cum îl percepeți dumneavoastră, din perspectiva dumneavoastră. Mulțumesc. Mulțumesc pentru întrebare. Haideți să încep întâi cu Brexit. Anul trecut am început și vom continua în acest an să spunem băncilor trebuie să fiți pregătiți pentru situația cea mai proastă. Anume, ca după Brexit toate contractele potrivit legii britanice și e adevărat că ele nu sunt distribuite în mod egal în Uniune, dar există mm, multe acțiuni emise potrivit legislației britanice, e bine, toate acelea nu se vor mai califica pentru MREL. Unele nu, pentru unele nu e adevărat, pentru că există clauze contractuale, dar uh, contractele noi trebuie să includă o astfel de cauză specifică și una aș prefera ca la sfârșit să avem o recunoaștere statutară, așa cum e cazul acum, așa cum britanicii uh, acceptă și recunosc rezoluțiile care vin de la noi, așa vom face și noi. Dar, deocamdată, tot ce putem face este să prevenim băncile și să le spunem să includă ori de câte ori necesar cauze contractuale dacă acceptarea statutară dispare și nu vom avea ceva echivalent în loc. Cea de-a doua întrebare, în ce privește moratoriul, noi la SRB considerăm că moratoriul este de folos, e un instrument valoros nu ca un instrument pe care trebuie să-l folosim de fiecare dată, ci pentru cazuri specifice. A fost bunoare utilizată în cazul din Letonia, pentru că acolo a permis băncii să adune lichiditățile necesare, fără a închide banca pur și simplu, dacă a existat șansa de remediere, Însă, evident ca avantajele eh, potențiale să, eh, să se evapore. Noi, ca autoritate de rezoluție, vom spune mereu că e un instrument la limită între uh, decizii pentru bănci în criză sau un prag de criză, dacă vrem să oferim sau nu o șansă unor astfel de bănci, și o decizie de eventuală rezoluție. Iată de ce noi am cerut un instrument care să aibă o are largă de aplicare care se poate acoperi depozitele, altfel nu vom putea bloca uh, fluxul de bani. Acum începește durata, uh, 5 zile acoperă un weekend, să zicem, și o zi de luni, dar ne dăm seama că sectorul, într-adevăr, se concentrează foarte mult pe uh, clauze, protocoale uh, toate acestea pot fi abordate prin derogări de la instrument, pentru că se pot uh, acoperi prin clauze con- colaterale în contract, dar n-ar fi just să spunem că e un instrument pentru cazuri grave, ci pentru cazuri mai mici, unde uh, dorim să acordăm o șansă respectivelor instituții financiare. Q. Pervaș Perez. Mulțumesc, Pervaș Perez. Merci. Mulțumesc. Aș dori să revin la cazul băncii din Letonia, nu s-a făcut suficient uh, legătura cu mecanismul uh, uh, de rezoluție în cazurile anterioare, deci din Spania și din Italia, ne-a pus întrebări în legătură cu felul în care anumite informații erau transmise sau nu între SSM și SRB. Dar de această dată am impresia că nu ne aflăm în această situație și deci aș dori să ne explicați puțin cum s-a întâmplat. Apoi, ați mai spus că trebuie să examinați uh, problema reputației băncii și că uh, până acolo a trebuit să se meargă, să se verifice reputația băncii. Asta a fost răspunsul la una dintre întrebările unui coleg. Uh, am citit regulamentul uh, care, în baza căruia activați și cuvântul reputație e menționat doar o dată, dar în orice caz nu cu sensul pe care îl folosiți dumneavoastră. Am înțeles că doriți să mergeți pe acest uh, făgaș pentru a depăși uh, impasul în care v-ați afla dacă ați spune că ar trebui să fie supravegheată atitudinea uh, unei bănci, de exemplu, în contextul uh, spălării banilor, pentru că nu ține de competențele dum- dumneavoastră și deci ar trebui să găsim un mijloc uh, indirect pentru a aborda această chestiune și deci uh, folosiți cuvântul reputație. Probabil că ar putea fi folosite și alte cuvinte, A spus deja uh, business model, model de afaceri, dar cum am putea să fim mai uh, preciși, mai puțin vagi și inclusiv în dezbaterea cu privire la SSM, această preocupare să fie să facă parte din setul de instrumente pe care îl vom folosi. Avem nevoie de linii uh, directoare, trebuie să schimbăm uh, legislația sau în orice caz care sunt învățămintele pe, trage, pe care le tragem de pe urma uh, situației băncii din uh, Letonia, având în vedere împărțirea competențelor între statele membre și Uniunea Europeană în uh, combaterea spărării banilor. Ceea ce privește prima întrebare, legătura între SSM și SRB, în cazul din Letonia, noi am fost, uh, SSM a fost uh, informat uh, în paralel cu comunicatul de presă din SUA și comunicatul de presă din SUA nu spune decât că este un uh, suspect principal, nu discută, un, nu prezintă un verdict, chiar dacă acest uh, comunicat a fost interpretat ca un verdict final. Relația cu SSM a fost excelentă, am avut o colaborare strânsă de la bun început. Deci nu a existat uh, nicio deficiență. Am menționat reputația unei bănci, renumele. Aceasta nu se uh, renume, nu se numără în criteriile pe care le cântărim când decidem dacă este o bancă este în criză sau în prag de criză. Însă încurajăm echipa noastră de fiecare dată. Când examinați o bancă, nu vă culcați pe lauri doar pentru că are o renume bună, că cifrele par să fie în ordine. Examinați puțin și modelul de afaceri, încercați să înțelegeți ce anume fac, pentru, fac la banca respectivă pentru a înțelege dacă poate apărea sau nu un risc neprevăzut. Însă este un subiect care ține nu neapărat de echipa noastră, ci de SSM, de mecanismul unic de supraveghere care țină seama mai mult de modelul de afaceri și de toate aceste chestiuni. Însă, nu cred că ar uh, strica să ne aplecăm și ne asupra acestui renume și a modelului de afaceri în momentul în care redactăm planul de rezoluție. Acestea fiind spusă, responsabilitățile, prerogativele de combatere a spălării de bani sunt naționale și până la urmă legiuitorul este cel care trebuie să decidă dacă prerogativa aceasta rămâne pe plan național sau devine una europeană. Orientările directoare. Cred că acest caz a fost un caz unic, individual, deci cred că informarea a fost foarte importantă să înțelegem dacă a fost o adevărată amenințare această bancă și nu văd ce altceva ar, putut să, ar fi putut să facă echipa noastră. Mulțumesc, domnul Chiețos. Mulțumesc, domnule președinte. Am o întrebare privind uh, sistemul bancar elen. Eu vin din Grecia și cred că sistemul bancar din țara noastră, se, țara mea se descurcă mai bine, depășește criza din 2016, lent, dar sigur. Există în continuare probleme, un nivel record de credite neperformante și în mod consistent un nivel redus al depozitelor bancare. Deci, cum credeți că trebuie să facem față situației din, din Grecia? Ați uh, elaborat un sistem de alertă uh, timpurie cu anumite prevederi specifice în caz de criză? Nu, cer de fiecare dată să nu mă refer la o situație specifică dintr-o țară sau alta, însă dacă vă uitați la deciziile noastre legate de MREL, planul de rezoluție pe anul 2017, politicile noastre acolo spune foarte clar că nu vom stabili decizii obligatorii MREL pentru bănci care fac obiectul unei restructurări sau care din, dintr-o serie de motive sau pentru care dintr-o serie de motive ar avea uh, greutăți în atingerea criteriilor MREL. Acestea fiind spuse, trebuie să înțelegem că în timp, toate băncile care țin de mandatul nostru, care, dacă intră în criză, s-ar putea să facă obiectul unui, uh, unei proceduri de rezoluție, trebuie să acumuleze nivelul necesar de MREL. Mulțumesc, Jonas Fernandez. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și bun venit și doamnei Cănih. Vă mulțumesc pentru răbdarea dumneavoastră. Mulțumesc și colegilor care m-au susținut în a cere și a obține raportul Deloitte. A fost o decizie importantă pentru această bancă din Spania. Trec însă la cazul băncii din Letonia. Dumneavoastră ați insistat asupra necesității de a armoniza dreptul care guvernează insolvența pentru a putea ajunge la o evaluare mai obiectivă când vine vorba de, posibilit- de a, decizia care trebuie să fie luată între insolvență și rezoluție. În același timp, ați insistat asupra faptului că este necesar să existe un mecanism comun de protecție, un fond de, de rezervă în asemenea situații de criză, în cazul insolvenței, pentru că un asemenea mecanism uh, comun de protecție ar reprezenta un instrument uh, suplimentar care ar complica uh, evaluarea, însă ar putea fi folosit uh, în momentul în care se decide soarta unei bănci. În ceea ce privește acum negocierea EDIS, aș dori să vă întreb. Cum uh, priviți ideea reasigurării asigurărilor uh, naționale? Pentru că um, întreaga structură a pachetului uh, bancar se bazează nu doar pe un tratament uh, egal, dar și uh, pe abordare universală, dar și pe o abordare de la caz la caz. Deci, o schemă europeană privind garantarea depozitelor ar respecta necesitatea unor compartimente naționale în același timp? Sper că am înțeles bine întrebările dumneavoastră. În ceea ce privește raportul Deloitte, nu am comentarii suplimentare. Așteptăm, la fel de nerăbdător cum așteaptă și investitorii din uh, Banca uh, Popular, așteptăm acest raport, însă nu putem face decât să transmitem acest mesaj lui Deloitte, că așteptăm foarte nerăbdător acest raport. În ceea ce privește banca uh, din Letonia, comentariul meu privind armonizarea dreptului insolvenței trebuie înțeles în felul următor. Trebuie să ne asigurăm că legile naționale de insolvență sunt aliniate cadrului de rezoluție pentru a putea fi siguri că în diferite state membre se va obține același rezultat în urma insolvenței. Nu știu dacă v-am înțeles bine întrebarea, însă această observație nu se referea la EDIS. La momentul respectiv am spus pur și simplu că în o serie de state membre există mai multe proceduri care pot fi alese în cazul unui faliment. Deci este vorba de 19, dacă nu, 19 plus, mai mult de 19 opțiuni de proceduri de uh, insolvență. În ceea ce privește negocierea EDIS, ne bucură faptul că Comisia Europeană a, a încercat să deblocheze această idee astfel încât în prima etapă să există un fel de sistem de uh, împrumutare uh, reciproc pentru a nu se ajunge la o mutualizare a riscurilor, ci o mutualizare doar a finanțării. Participăm la activitatea tehnică pe marginea acestei propuneri, însă Nu sunt în poziția să vă garantez că această idee va fi preluată în, în uh, propunerea EDIS. Observația mea se referea la necesitatea de a avea o, pe termen lung o adevărată schemă unică de rezoluție în Europa. Pentru acest lucru avem, uh, avem nevoie și de o uh, o plasă de siguranță pentru depozitele bancare de asemenea. Deci este un comentariu cu caracter foarte general. Ah, again, Din nou Pervanș Beres. Da, da, știu, la ce ai. V-am trecut pe listă, da. Nu mai doriți? Atunci domnul Urtasun și după aceea domnul Luche. Vă mulțumesc, doamnă Koenig. Foarte pe scurt, din cuvintele dumneavoastră am înțeles că în ceea ce privește moratoriumul, vă doriți ca acest uh, instrument să fie disponibil și în etapa de prerezoluție și noi suntem de aceeași uh, părere în cazul Banco Popular. A fost foarte clar că deteriorarea rapidă a situației Uh, fondurilor lichide ar fi făcut ca acel instru, acest instrument să fie foarte util. Întrebarea mea se referă la o posibilă introducere a unui prag uh, automat a uh, unei ierar, ierarhizări a activelor disponibile. Noi discutăm în Parlamentul European posibilitatea introducerii unui asemenea prag legal. Nu am nimic de adăugat la instrumentul uh, moratoriumului, în ceea ce privește un plafon obligatoriu uh, pentru MREL. Noi întotdeauna am susținut necesitatea existenței unui grad de flexibilitate. Deci, acest lucru contravine unui uh, prag obligatoriu. Mulțumesc, Bernd Luchea. Doamna König, aș dori să revin la raportul Curții Europene de Conturi, în care sunt uh, amintite foarte multe critici, dar se recunoaște faptul că SRB este într-o etapă inițială și așa mai departe. Drept urmare, aș dori să vă întreb care sunt uh, prioritățile în jurul cărora organizați activitatea acestu, acestei instituții, SRB? Și m-a surprins să, să citesc în raportul Curții Europene de Conturi că SRB nu a fost în stare să numească funcțiile critice pentru toate băncile de care ar trebui să se ocupe. Eu aș fi crezut că uh, funcțiile uh, critice ale unei bănci ar trebui să reprezinte o prioritate pentru instituția dumneavoastră, pentru că aceste uh, funcții um, permit uh, înțelegerea importanței sistemice sau nu a unei bănci. Deci aș dori să vă întreb din ce motive nu sunteți în stare să numiți uh, funcțiile critice care revin tuturor băncilor de care ar trebui să vă ocupați, așa cum spune Curtea de Conturi. Uh, în al doilea rând, în raportul Curții de Conturi se spune că, dun- că dumneavoastră ați ajuns la concluzia că nu în toate statele membre ale Uniunii Europene uh, a fost uh, transpusă directiva privind uh, garantarea depozitelor bancare și acest lucru înseamnă că nu toate depozitele bancare ar putea fi garantate. Pe mine mă interesează următorul aspect. Dacă cadrul legislativ european nu este transpus și nu este respectat, nu puteți să ne spuneți atunci care sunt țările care nu au transpus uh, această directivă europeană? Poate vedeți pe fața mea cât de surprinsă sunt de a doua întrebare a dumneavoastră. Cred că trebuie să citesc din nou raportul Curții Europene de, de Conturi. După cum am spus deja, pentru a vă răspunde și prima întrebări. Curtea și-a efectuat uh, auditul în a doua jumătate a anului 2016, prima jumătate a anului 2017 moment în care se lucra la uh, uh, standardul tehnic de reglementare privind funcțiile critice care revin unei bănci și în planul de rezoluție, planurile de rezoluție pe anul 2016 și în cele mai recente, am evaluat funcțiile critice pentru fiecare bancă în parte, însă, ca întotdeauna, sectorul bancar este un sector foarte complex, rămân câteva semne de întrebare. Există cazuri în care s-ar putea să ne confruntăm cu o funcție critică, însă avem nevoie de continuarea valorii și pe parcursul anului 2016. În anul 2016, Curtea de Conturi avea dreptate. Într-adevăr, nu reușisem să, cart, să cartăm toate funcțiile critice. În anul 2017 era o glumă de bucătărie internă la care uh, recurgeam deseori dacă cerem băncilor să, să se autoevalueze, foarte uh, uh, bănci de mari dimensiuni spuneau că două, trei funcții ar fi de importanță critice. Bănci Uh, de dimensiuni mai mici ne-ar fi spus că sunt 15-20 de asemenea funcții uh, critice. Deci punctele de plecare sunt foarte, uh, au fost foarte diferite și acum am ajuns să avem o listă cu 17 asemenea funcții critice, să înțelegem care sunt cele care pot fi înlocuite de alte funcții, care sunt cele care um, foarte greu pot fi înlocuite de alte funcții deci, situația din anul 2016 a fost deja ameliorată și nu cred că este vorba de, nu este vorba de o stabilire greșită a priorităților. Anul 2016 a fost important să înțelegem care este situația fiecare entități bancare în parte. Din câte am înțeles eu, s-ar putea să mă înșel, domnul Luca, nu este vorba de EDIS, ci de sistemul de garantare a, a depozitelor. Asemenea, sisteme de garantare a depozitelor au fost uh, puse în aplicare în toate statele membre. Există însă anumite diferențe. Unele state, me- uh, uh, state membre au inclus și faimosul articol 11, dreptul de a transfera active Însă, trebuie să recunosc că în acest caz trebuie să recitesc rap- raportul Curții de Conturi pentru că înțeleg că există un sistem de garantare a depozitelor și verificarea transpunerii adecvate a unei directive în statele membre revine Comisiei Europene. Dacă am observat anumite lipsuri, ne-am adresat Comisiei uh, Europene și am atrage atenția asupra acestor deficiențe. Domnul Luca, dacă este posibil, v-aș ruga să-mi transmiteți în scris un răspuns la această întrebare. Vă mulțumesc. Putem încheia acest schimb de opinii foarte bogat și rodnic. Vă mulțumesc și așteptăm cu nerăbdare să ne continuăm dialogul și cooperarea și pe parcursul următorilor pași din activitatea noastră legislativă. Vă mulțumesc! will need We take both offense that they didn't even warrant <laughs> it. So, dear colleagues, we need to, we move to the... Dragi colegi, trecem la următorul punct de perna de zi. Ultimul, de fapt. E vorba de sistemul comun al taxei pe valoare adăugată în ceea ce privește obligația de respectare a cotei standard minime. Eu sunt raportor, uh, biroul uh, m-a numit raportor, e vorba de un dosar foarte simplu. Am hotărât să continuăm cu regula 50, procedura simplificată, ceea ce înseamnă că proiectul de text deja va fost trimis. În două zile expiră termenul de obiecție. Uh, dacă 10% din membrii comisiei nu va atunci raportul e considerat adoptat și va merge direct la plenară. Uh, despre ce este acest raport? E vorba de procedura de consultare, articolul 133 din tratat. E vorba de o componentă mică, dar uh, importantă a sistemului sau pachetului uh, TVA al Comisiei, care, după cum știți, are Uh, obiective mult mai ambițioase, dar în orice caz această parte uh, face permanentă rata minimă de 15% pentru cota standard de TVA, care e în vigoare. În orice caz s-a convenit uh, să intre în vigoare în 1992 și de atunci încoace a fost prelungită de mai multe ori. Și în fine, Comisia Uh, face permanent această cotă standard de TVA, ceea ce nu e deloc uh, o decizie controversată, pentru că cei 15% se uh, situează sub uh, rata uh, standard de 17%. Deci eu consider că această, această rată de 15% este potrivită, deci salut această schimbare într-un sistem permanent. Raportul e Uh, aprobă pur și simplu uh, propunerea Comisiei pe această bază. Și bineînțeles că uh, eu consider că sau recomandăm statelor membre să aprobe cât mai repede planul de acțiune de, pentru TVA, care, după cum știți, conține propuneri foarte importante, dar care nu fac obiectul acestui raport. Uh, nici măcar uh, în uh, examinarea de motive. Noi în acest raport salutăm propunerea Comisiei care stabilește această rată minimă standard de 15%. Nu e nimeni dintre raportorii alternativi. Domnul Zile, da, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte, numele Uh, colegului Sanders Luns. Aș dori să spun câteva propoziții. El a fost raportor din partea uh, ECR pe acest dosar. Domnul Luns dorește ca și dumneavoastră uh, să salute, deci recunoaște că Comisia a prelungit această rată de șase ori din 1992 Uh, și deci suntem de acord cu raportul de consultare care stabilește o, un sistem permanent care cere statelor membre să aplice această cotă standard de 15%. Ați spus că practic toate statele membre uh, aplică o cotă standard de minim uh, 17% și de aceasta uh, ECR salută această poziție pe care ne-ați prezentat-o și dumneavoastră. Pervanș Berez. Stimate domnule președinte, stimate domnule raportor, mulțumesc pentru această propunere care cu siguranță nu e deloc controversată. Ne oferă doar ocazia să spunem că în ce privește aceste cote standarde minime avem nevoie de un sistem uh, consolidat și așa cum reamintea și dumneavoastră, Uh, dincolo de acest text uh, pe care există consens, uh, e foarte important să adoptăm întregul pachet TVA, pachetul Comisiei, cât mai repede, pentru a depăși această fază de tranziție în care ne aflăm. Faptul că se adoptă rata minimă ca un element nu ne face să spunem că am ajuns la destinație. Mulțumesc! Nu mai dorește nimeni să ia cuvântul, deci, după cum știți, termenul pentru obiecție e uh, constă în 21 de zile după transmiterea raportului, deci uh, uh, expiră în 23 martie și deci raportul va ajunge la ședința plenară din aprilie 1. Încheiem ședința noastră, următoarea reuniune va avea loc luni 26 martie la ora 3 după masa și după aceea 27 martie dimineața aș dori să vă reamintesc că mâine, la ora două și jumătate, vom avea o, un uh, seminar cu uh, bugete în ce privește capacitatea fiscală pentru zona euro. Aș dori să vă informez și că pentru cei care sunt implicați în uh, grupul de lucru privind Uniunea Bancară, avem un grup de lucru cu privire la creditele neperformante mâine, după care Daniel Noi va veni la comisia noastră luni. Am terminat, vă mulțumesc pentru prezență, s-a terminat ședința.